privind Iran, cazul lui Shirin Ibadi. Șase grupuri politice au propus uh, un text nou care să le înlocuiască pe celelalte. Nu este niciun amendament. Supun la vot uh, ansamblul uh, cine este pentru, cine este împotriva, cine se abține. S-a adoptat cu o vastă majoritate. Pe ordinea de zi este votul la șase propuneri de rezoluție privind Guinea. Examinăm propunerea de rezoluție comună a șase grupuri politici care dorește să înlocuiască toate propunerile cu un nou text. Nu există niciun amendament. Deci supun la vot uh, în întregul text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Felicitări autorilor. Și, în fine, pe ordinea de zi este votul la șase propuneri de rezoluție privind libertatea presei în Kenya. Eh, vom examina propunerea eh, comună a șase grupuri. Cunoașteți toată fraza, deci supun eh, vot a, întreaga rezoluție comună.